și cu ceilalți copii, uh, cu ceilalți colegi care au redactat avize din partea celorlalte comisii. Am avut un dialog foarte bun și cu comisia, pentru că doresc să mulțumesc. Vă mulțumesc. Am încheiat dezbaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Votul va avea loc mâine la ora 12. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere pentru disciplina de care au dat dovadă. Știu că doriți să vedeți și meciul din această seară. Domn președinte mulțumește și interpreților pentru uh, răbdarea de care au dat dovadă. Mulțumim și noi. Ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc.